Colleagues, we have a... Can I bring the meeting to order? We have a... Dragi colegi, uh, haideți să începem reuniunea pentru că avem multe chestiuni dificile de discutat. Dar mai întâi dați-mi voie să vă explic uh, ce avem aici pe începutul ordinii de zi. Tom Hanks și Steven Spielberg m-au abordat și înțeleg că urmează să existe o filmare. pentru uh, modul în care uh, funcționează uh, Parlamentul European. Filmarea aceasta va avea loc pe durata votului raportului domnului Marinescu. Deci, domnule Marinescu, veți deveni faimos. Iar dezbaterea cu domnul comisar Tajani va fi și aparte din această filmare. Așadar avem nevoie de foarte multe uh, camere de filmat aici. Filmul panoramic este partea unui concept aprobat de birou în aprilie 2008. Și Practic, e vorba despre un uh, film care să uh, arate publicului cum funcționează Parlamentul uh, European. S-au ales doar trei sau patru comisii în care să se filmeze cele mai importante zic eu. De aceea am fost abordat pentru această filmare vis-a-vis de Comisia noastră pentru Transport și Turism. Așadar, se vor uh, înregistra bucăți din activitatea comisiei pentru a ilustra modul în care aceasta lucrează și, de asemenea, va exista o filmare și în plenară mâine. După cum puteți uh, vedea, Există camerele obișnuite în sală, însă și acest dispozitiv minunat în fața mea, uh, care oferă o imagine panoramică de 360 de grade. Mă gândeam doar să vă informez în legătură cu acest lucru, dar uh, colegii trebuie să fie avertizați. Datorită acestui uh, cerc de camere care filmează la 360 de grade, nu avem unde să ne ascundem. Adică dacă uh, vă mănâncă nasul, să spunem, și vă scărpinați, imaginați-vă că veți apărea așa pe uh, film. Și vă spun asta pentru că n-am dori uh, să uh, apară în posturi neplăcute membrii acestei comisii. Deci de asta avem aceste camere de filmat aici. Și bănuiesc că știți că și doamna Lichtenberg, dacă ar fi sosit, s-ar fi instalat încă o cameră doar pentru dânsa, dar cum dânsa nu este aici, rămânem cu acestea. Deci această filmare este pentru um, Direcția Generală Comunicare. pentru publicul general și așa uh, publicul va primi un film uh, complet despre activitatea noastră. Următorul punct uh, pe ordinea de zi este votul pentru raportul domnului Marinescu o rețea feroviară europeană pentru transport de marfă competitiv. Reamintesc membrilor că ar trebui să aibă la dânsii uh, cartela de vot. Înainte să începem votul, haideți să verificăm puțin dacă merge sistemul. Deci vot de verificare, votul este deschis. Din păcate, verzii nu au votat. Acum a votat toată lumea, votul s-a închis. Da, funcționează. Nu avem probleme. Așadar, începem. punct, uh, compromisul A, care acoperă amendamentele 12 și 96. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 13 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 al raportorului cu amendamentul oral pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 97 a fost retras. 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge nouă a fost retras, cincisprezece raportorului cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 102. Nu, devine caduc. 105 al domnului Riche este următorul pentru articolul 2. Deci 105. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Este respins. 106 a fost retras. Compromisul B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C. Articolul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20. Raportor cu amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 al raportorului cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 115. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Articolul 4, anexa 2. Uh, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 25 este următorul cu amendamentul oral al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Articolul 7, alineatul 1. Amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 117. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Este respins. 118 al doamnei Bilbao cu uh, amendamentul oral al doamnei Bilbao. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm. 118. Verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 16 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere uh, este respins. 26 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Articolul 7, alineatul 4. Compromisul E. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 128 al domnului Liberațchi cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Articolul 7, aliniatul 6A. Deci compromisul G. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 30 al raportorului cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 31 al raportorului. Cu amendamentul oral, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 32 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Articol 8, aliniatul 4, amendament uh, oral al doamnei uh, Bilbao. cu această formulare suplimentară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 129. Uh, vot uh, pe părți, solicitată Nunu Marnescu. Prima uh, parte, adică along with other measures. Cea de-a doua parte, it must also take into account the implementation of appropriate safety measures for the transport of hazardous freight by rail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri uh, este respins. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte, îmi cer scuze, mai există și a treia parte, uh, ultima teză de la 129, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, este respinsă. 33. Raportorul cu amendamentul oral, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 34 al uh, raportorului, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, articolul 10, alineatul 1, amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Ce este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 35, 36, 37, 38 până la 42 au fost uh, retrase. Cu excepția lui 41, încetișor așadar, 41, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 44 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 131 devine caduc. 45 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum Trecem la articolul 12, aliniatul 2. Uh, Amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 12 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul H la articol 12a. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 uh, al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 al raportorului a fost retras. 52 al raportorului cu amendament uh, oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 53 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146 al domnului Kramer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 55 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148 și 149 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 a raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 58 a fost retras, 59 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 61. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Al raportorului uh, a fost uh, vorba de o eliminare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 150 devine caduc, 64 al raportorului, suntem la articol 15 alineatul 3, deci 64, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 152 al domnului Kramer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 și 67 uh, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 și 155 sunt identice al domnului Ertug și a domnului Tremosa. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Verificăm. Deci 154 și 155, votul este deschis. A votat toată lumea? Atunci votul este închis. 16 uh, pentru, 18 împotrivă, o abținere uh, este respins. Votăm acum 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 68 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 și 158 uh, sunt identice. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 159 devine caduc. Ajungem la 69 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Article 20 articolul 20, paragraful 1, amendamentul 70 până la 76. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt adoptate. 77 a fost retras. 78 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 160 al domnului Kramer pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Domnul Marinescu, în legătură cu 161, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să retrag amendamentul oral, deci să votăm amendamentul original 161. A înțeles toată lumea, amendamentul oral a fost retras, deci votăm acum pe amendamentul inițial. 161, amendamentul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru,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 a fost adoptat, mi se spune, împreună cu compromisul D. Trecem la 168. Okay, so we're now on one. We're now on one. 17... Deci ajungem la considerentul 4, amendamentul 1, cu amendament oral al raportului. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 cu amendament oral al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 al doamnei Țicău pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, nu, pare rău, spune președintele, compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 la considerentul 10. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins, 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul J, la considerentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 13, amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 al raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7 și 89 au fost retrase. La 88 votăm a doua mențiune a Railway Undertakings. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. La amendamentul 88 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci se închide votul. 22 de voturi pentru, 12 împotrivă, deci se adoptă clar. Trecem la 90 al domnului Marcinkevici. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Respins. 8 a fost retras. 91 al domnului Kramer. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Înseamnă că 9 este caduc. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94 retras. 10 al raportorului cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 retras, 95. Retras și el, sau nu? cinci îl supunem la vot. 95, cine este pentru? Deci votăm 95 pentru că 11 a fost retras. Deci trebuie să votăm pe 95. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final. Dacă sunteți pregătiți, se deschide votul electronic. Has everybody voted? Am votat toată lumea. S-a închis votul. 36 de voturi, 30 pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Raportul este adoptat. Felicitări domnului Marinescu. Well done to everybody involved in that. Mulțumim tuturor. Acum îl așteptăm pe domnul Com pe domnul comisar Tajani peste 10 minute. Luăm o scurtă pauză. V-aș fi recunoscător dacă ați rămâne să-l ascultați pe domnul comisar Tajani și revenim în 10 minute. Arriva lei, arriva.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

Ladies and gentlemen, can I... Doamnelor și domnilor, reîncepem sesiunea noastră. Eu urăm bun venit domnului comisar Tajani la întâlnirea Comisiei noastre de transport. Domnul comisar ne cunoaște pe cei din ultimul mandat și chiar și din mandatul anterior. A fost uh, comisar al transportului înainte să fie mutat pe un alt portofoliu. Domnule comisar, bine ați venit uh, înapoi la prietenii dumneavoastră din Comisia Transport și Turism. Uh, așteptăm uh, afirmațiile dumneavoastră în legătură cu politica de turism. Voi asculta foarte atent ceea ce veți spune despre căile ferate tradiționale, care mă interesează Însă cu toții sunt, sunt sigur că sunt extrem de interesați. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Voi vorbi în limba mea maternă. Domnule președinte, am reușit să uh, introduc în tratatul de la Lisabona o, un temei juridic pentru turism, pentru că nu vroiam să abandonez legăturile mele cu comisia dumneavoastră din Parlament. Deci, mulțumită tratatului de la Lisabona, pot să continui să colaborez cu comisia dumneavoastră în Parlament. Acum, în jur de 2 ani, ani am reușit să ajungem la rezultate bune și am transmis uh, un semnal bun cetățenilor europeni. Am început reforme uh, care au consecințe bune pentru sector și acum avem și temeiul juridic în acest sens. Sunt primul comisar european care deține o responsabilitate politică pentru turism cu un temei juridic. Este o premieră. Mă bucur să împărtășesc această sarcină cu comisia dumneavoastră și cu președintele Comisiei dumneavoastră. Uniunea Europeană are acum un mandat pentru a susține competitivitatea în ceea ce privește întreprinderile de turism și să susțină legăturile între statele membre. Este vorba de o abordare integrată orizontal. Împreună trebuie să dezvoltăm această politică și v-aș cere să conlucrăm pentru a ajunge la un consens, pentru a defini conținutul unei astfel de politici și pentru alocarea de fonduri. Europa nu poate să rămână inactivă atunci când vine vorba de turism ca sector. Este a treia activitate economică uh, ca importanță în Europa în ceea ce privește volumul comerțului și numărul de persoane angajate. Este un sector crucial și strategic pentru economia europeană, cu potențial de creștere și ocupare. Turismul este decisiv pentru integrarea economică și socială, precum și dezvoltarea în zonele rurale, zonele limitrofe. Eh, turismul generează 5% din venitul național brut al Uniunii Europene care ajunge până la 10% dacă se ține cont de sectoarele anexe. În jur de 2 milioane de uh, persoane sunt angajate direct și 10 milioane indirect în acest sector. Și uneori se ajunge chiar și la 12% dacă adăugăm sectoarele conexe. le oferă tinerilor din Uniune uh, beneficiul uh, de a fi angajați în acest sector. Uh, acesta reprezintă 10% din 2% din turismul mondial. Dacă privim la cifrele Eurostat din 2008, călătoriile rezidenților Uniunii Europeane din Uniunea Europeană, aceste călătorii au ajuns până la un miliard Uh, toate călătorile întreprinse de cetățenii europeni, indiferent de durată. Și cred că numărul de persoane care uh, merg în vacanță în Europa sau vin în Europa din exterior dă dovadă că uh, nivelul de trai este unul bun. Patrimoniul nostru istoric trebuie să fie accesibil și celor care au dificultăți atunci când călătoresc cei mai în vârstă sau persoanele cu mobilitate restrânsă sau cu disabilități. Provocarea de acum este să facilităm deplasarea în vacanță pentru cei care au o mobilitate limitată. De asemenea, și pentru cei care nu sunt, se bucură de o bună stare, echivalentă cu altora. unii care au dificultăți să intre și să acceseze această piață a turismului. Trebuie să examinăm drepturile pasagerilor. Următorul pas este să garantăm dreptul cetățenilor să fie turiști. Este un fel de drept să poți să faci turism. Cred că sunteți de acord cu mine în acest principiu. Turismul nu a suferit atât de mult în, ultim, în urma crizei și de aceea, la cererea mea, am decis să ținem în 14-15 februarie la Madrid o conferință la nivel înalt în, în legătură cu dezvoltarea și redresarea în sector sub președinția spaniolă. După aceea a avut loc o întâlnire ministerială și o declarație comună și mulțumesc acestei comisii pentru că ați trimis un reprezentant, doamna Ayala Sender, care a vorbit în numele comisiei dumneavoastră. A fost o contribuție semnificativă din partea Parlamentului la activitatea acestei conferințe. Am elaborat o declarație comună care a fost uh, semnată și de reprezentanții guvernamentali. În acest text am cerut Comisiei să propune o comunicare care să reprezinte un cadru consolidat pentru politicile din acest sector. Statele membre sunt angajate să participe ele însă și în acest proces. Bineînțeles că este doar un prim pas pentru o abordare integrată care va uni statele europene Uh, Comisia și sectorul de turism, care este unul durabil, modern și conștient de responsabilitățile sale. Am permis consultarea uh, întreprinderilor publice și private din acest sector. Ele ne sunt aliate. Au promis să uh, înființeze un cadru mai bun pentru această politică europeană. Este un stimulent pentru o nouă comunicare în legătură cu turismul și intenționez să elaborez această comunicare până, până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul acestei conferințe. În special, aș dori să le mulțumesc membrilor care au luat parte la această conferință, domnul Kramer, Luis de Grandes, Eh, care și-au asumat datorii de raportor și mulțumesc din nou doamnei Ayala Sender, care a uh, încheiat această uh, conferință. Vreau să vă prezint factorii principali pe care aș dori să îi introduc în textul comunicării mele. Obiectivul principal al turismului va consta în sporirea competitivității industriei ă, turismului într-o manieră durabilă pentru a garanta o creștere corespunzătoare în cadrul Uniunii Europene. Este un obiectiv care este în acord cu noua strategie europeană 2020, care pe 3 martie a fost adoptată de către Comisie. Pentru a transpune în practică această strategie, toate părțile implicate, serviciile Comisiei, statele membre, reprezentanții uh, din acest domeniu, uh, toți agenții din acest domeniu, trebuie să coopereze într-o manieră coordonată. Pe plan european vor exista activități care vor fi flancate de către măsuri în interiorul statelor membre pentru a uh, respecta principiul subsidiarității. Au fost făcute propuneri după ce au avut loc consultări publice și aș dori în urma acestor consultări să uh, acces măsurile în patru domenii principale. O stimulare a competitivității și inovării sectorului turismului în Uniunea Europeană. În al doilea rând, îmbunătățirea condițiilor pentru un turism durabil în interiorul Uniunii Europene, dar și în țările în curs de dezvoltare și în țările emergente. În al treilea rând, consolidarea imaginii Europei uh, și a unui turism de calitate și durabil în Uniunea Europeană și, în al patrulea rând, integrarea turismului în instrumentele politico-financiare ale Uniunii Europene. Stimularea competitivității. O mai mare competitivitate a turismului în Uniunea Europeană este foarte importantă pentru a, uh, o creștere dinamică. De aceea, din punctul meu de vedere, este deosebit de important să uh, îmbunătățim know-how-ul în acest domeniu prin studii statistice, analize, o strânsă cooperare cu uh, organismele internaționale de specialitate, ca de pildă Organizația Internațională a Turismului și Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Uh, foarte important în acest domeniu este să creăm rețele între instituțiile de cercetare și universitățile care funcționează pe plan național, astfel încât să existe o împlătire și internațională și de asemenea să înființăm într-un final și un centru european pentru uh, cercetare în domeniul turismului. Mă bucură faptul că recent Comisia a făcut o propunere, a adoptat o propunere privind uh, elaborarea de statistici în domeniul turismului. Acum, Consiliul și Parlamentul trebuie să se pronunțe în legătură cu această propunere. În ultima vreme, uh, inovația și noua tehnologie au jucat un rol esențial pentru toate sectoarele economice, inclusiv în domeniul turismului Tehnologia inovativă și tehnologia comunicației sunt esențiale pentru a crea un amplu acces pentru acest sector de, al prestatorilor de servicii. Eu voi susține utilizarea noilor tehnologii în domeniul public și privat, mai ales eh, prin stimularea activității IMM-urilor. De asemenea, trebuie să fie stimulate inițiativele de parteneriat pentru un acces neîngrădit la credite și o participare neîngrădită la programele europene de cercetare și inovare. Este clar că modernizarea sectorului turismului trebuie să fie însoțită de eforturi substanțiale pentru a îmbunătăți know-how-ul în acest domeniu Trebuie să fie îmbunătățită pregătirea profesională, ă, cunoașterea noilor tehnici pentru a putea veni în întâmpinarea necesităților pieții în acest domeniu. E nevoie de o mai mare flexibilitate. Avem ă, de a face cu o activitate care este sezonieră și de acest lucru trebuie să ținem seama când ă, implementăm inițiative în acest domeniu. Ar trebui de asemenea să vedem cum putem extinde sezoanele de vârf în Europa. Aș susține și eu programul Calipso, care s-a bucurat de sprijinul Parlamentului European și Comisiei pentru o mai bună circulație turistică în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Aspecte legate de durabilitate, de calitatea serviciilor în toate stațiunile turistice necesită o abordare globală care să țină seama de bunăstarea, de dezvoltarea sectorului, dar și de aspecte de coeziune socială, protecția mediului înconjurător, stimularea culturii în uh, toate aceste centre turistice europene. Noul cadru uh, pe care dorim să îl creăm ar trebui să țină seama de acești principali cinci indicatori ai durabilității în Europa o durabilitate economică, socială, politică, culturală și uh, ecologică sunt esențiale. Și eu cred că multe din uh, centrele turistice din Europa deja îndeplinesc aceste criterii. Aș dori să menționez inițiativa Excelență Eden din 2006. Vom stimula de asemenea rețelele uh, centrelor locale și regionale turistice. Vom face de asemenea uh, propuneri în alte domenii. Mă bucură inițiativele Comisiei de a colabora cu regiunile europene Nextur și Eden pentru elaborarea unor indicatori esențiali care să măsoare aspectele legate de durabilitate pe plan local. Important în acest domeniu este să ținem seama de aspectele de protecție a mediului înconjurător, de asemenea de relațiile culturale între popoare și regiuni. De, este vorba de consolidarea imaginii Europei um, prin crearea de condiții uh, calitative la nivel înalt în domeniul turismului pe plan european. Trebuie să să valorificăm potențialul de care dispunem uh, cât mai bine posibil, și inclusiv în relația cu statele terțe, pentru că imaginea Europei ca uh, obiectiv turistic comun trebuie să fie stimulat. În acest context, do- ne dorim o mai bună colaborare între Comisie, statele membre și uh, organismele active pe plan național în domeniul turismului, cu întreg sectorul hotelier, pentru a crea o piață unitară europeană. Iar acest proiect a fost susținut de către ministrii care s-au întâlnit la o reuniune informală la Madrid. Foarte important este portalul uh, european uh, în domeniul turismului numit Visit Europe. Este important pentru toți cei care sunt turiști în afara Europei, care uh, vin să își petreacă vacanța într-un stat european. Dar și în ce privește acest portal, multe aspecte pot să fie îmbunătățite, de pildă uh, informații culturale care să vină și dinspre uh, Consiliul European. Visit Europe este axat pe um, turismul internațional, trebuie să ne străduim să sporim atractivitatea obiectivelor turistice din Europa, dar inclusiv pentru turiștii care vin din interiorul Europei. Spuneam că ne dorim îmbunătățirea relațiilor cu statelor din afara Europei și inclusiv cu state în curs de dezvoltare. În acest context, China și Rusia eh, devin parteneri interesanți, au anunțat că își doresc o îmbunătățire a cooperării cu Uniunea Europeană în acest domeniu, doresc să animeze această cooperare în domeniul turismului. Cu Republica Populară China, de pildă, am eh, lansat deja o serie întreagă de inițiative concrete și în curând va exista și o legătură via internet, diverse linkuri uh, pentru această relație cu China. Ne dorim uh, să schimbăm uh, practici bune în domeniul turismului regional, să sporim cooperarea cu China și la expoziția de la Shanghai de altfel vom lansa o serie de asemenea inițiative. Iar în ce privește relația cu Rusia, am început o colaborare cu Academia de Turism din Rusia. Aș dori să vă mai vorbesc puțin despre uh, aspecte legate de industria arheologică. Noi nu am ținut până acum deloc seama de uh, modalitatea de exploatare a acestui potențial, iar la cea de-a cincea ediție a Eden, obiective de excelență 2010-2011, Um, industria arheologică, uh, fie că este vorba despre uh, foste fabrici, despre um, exploatări carbonifere care uh, și-au încetat activitatea și care pot fi vizitate, trebuie să vedem cum putem această să spunem, industria arhaică, să o valorificăm. Este un aspect foarte important pentru că tinerii din zilele noastre pot să se deplaseze cu uh, autoturismul personal, cu motocicleta um, și uh, au interes pentru a vizita asemenea obiective. Avem oricum alte modalități de deplasare decât strămoșii noștri. Uh, dar uh, tot ceea ce există astăzi se datorează, de fapt, eforturilor și sacrificiilor milioanelor de lucrători din uh, deceniile și secolele trecute, celor care au lucrat în asemenea exploatări uh, um, cei care au lucrat în vechile fabrici și uh, ei au fost uh, cei care au creat această Europa. Și Europa, în ciuda crizei economico-financiare, uh, este un teritoriu prosper și trebuie să fim recunoscători predecesorilor noștri. Tocmai de aceea, asemenea proiecte ale uh, arheologiei industriale uh, trebuie să fie uh, valorificate. Iar în cele din urmă, spune că turismul este un sector transversal, un sector amplu care uh, poate avea efecte uh, ecologice, este legat de alte aspecte uh, energetice, piață internă, pregătirea forței de muncă, coeziune, cultură, cercetare, societate informațională, justiție, comerț, mediu um, schimbări climatice, dezvoltare, agricultură, relații externe și multe altele. Toate aceste domenii sunt politici care, într-un fel sau altul, uh, sunt în legătură cu uh, domeniul turistic. Și, bineînțeles, trebuie să facem eforturi pentru ca interesele sectorului uh, să poată fi valorificate și să se țină seama de ele și în celelalte politici ale Uniunii Europene, pentru ca cei responsabili din acest sector să fie bine informați, să cunoască instrumentele financiare uh, de care uh, domeniul poate să răspunde, de pildă fonduri structurale, fonduri pentru dezvoltare regională, cooperare internațională, dezvoltare tehnologică, fond cultural, um, este necesară o pregătire corespunzătoare. Și, uh, de asemenea, când este vorba despre sprijinirea și coordonarea sectorului turismului, trebuie să îmbinăm la un moment dat anumite linii bugetare uh, de pe care le putem valorifica. Trebuie să existe o susținere specifică a turismului în domeniul um, întreprinzătorilor în cadrul programului Uniunii Europene și sperăm ca Parlamentul și Consiliul să ne acorde sprijinul necesar pentru elaborarea unui asemenea instrument în perspectiva financiară 2014-2020. Foarte pe scurt, doamnelor și domnilor, câte ceva despre ceea ce am întreprins în domeniul uh, daunelor produse sectorului turismului după uh, erupția vulcanică din Islanda. Știți foarte bine că spațiul aerian a fost uh, închis datorită norului vulcanic. Comisia a înființat un grup de lucru ad hoc, este condus de vicepreședintele Calas și eu mi-am pus serviciile la dispoziție pentru a încerca să evaluăm uh, care este nivelul pagubelor uh, economice produse miercuri. Cura viitoare va avea loc o întâlnire cu cei 27 de miniștri uh, din domeniul turismului și transporturilor din Uniunea Europeană pentru a vedea care sunt consecințele. Uh, bine, s-a constatat că este necesară înființarea unui uh, organism european care să schimbe date în legătură cu aspecte de acest gen și care să aibă și un sistem de alertă în legătură cu posibilele pagube care pot să apară în sectorul turistic. În ce privește pagubele înregistrate, mulți miniștri deja au uh, furnizat date legate de primele evaluări. Aceste date urmează să fie confirmate în ultimele zile. Conform unor prime estimări, Franța a avut o pierdere de 62 de milioane, Italia, Spania 200 de milioane, Grecia 73. Conform datelor care ne-au fost furnizate, s-au pierdut în domeniul turismului aproximativ un miliard de euro per total. Eu am trimis o scrisoare eh, comisarului Kallas eh, Um, invitându-l să ia legătura cu turoperatorii și cu alte părți interesate în sectorul turistic pentru a avea un schimb de opinii cu Comisia și un schimb de informații. Nu doar companiile aeriene au fost afectate, ci evident și agențiile de turism au fost afectate direct. Am avut o conferință de presă săptămâna trecută și am uh, încercat să transmit informații legate de necesitatea de a ne calma, de a redeveni optimiști și pentru ca uh, activitatea normală să poată fi reluată, pentru că altfel pot să apară distorsiuni negative care să uh, fie pe termen lung. Doamnelor și domnilor, uh, pe 27 septembrie are loc Ziua Europeană pentru Uh, calea religioasă și culturală, după aceea comunicări privind turismul pe 18 și 19 noiembrie va continua forumul turistic. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău dacă a trebuit uh, să uh, vă fac aceste prezentări într-un ritm foarte alert, dar Ehm, acest sector al turismului este foarte important, nu este nici de cum un sector secundar al economiei noastre ehm, ehm, nu este un sector care să nu ceară competențe specializate în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare, mai ales uh, pentru partea care se lega de patrimoniul industrial. Am o lungă listă de vorbitori în fața mea, 15, dragi colegi, pe această listă în acest moment. Prin urmare, vă rog să înțelegeți că voi folosi acest ciocănel intens în cadrul acestei dezbateri. Prin urmare, sugerez să existe trei uh, uh minute pentru uh, purtătorii de cuvânt ai grupului și uh, două pentru ceilalți membri. Și uh, încercăm să rugăm pe domnul comisar să răspundă după vreo cinci întrebări, nu după 15. Uh, așa vom proceda și sper că vă convine această manieră de lucru. Domnul Pascal, din partea PPE-ului, aveți trei minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Bun uh, venit uh, acasă, domnule uh, Taiani. Suntem foarte norocoși că dumneavoastră vă simțiți ca acasă în Parlamentul European. Dumneavoastră ați fost întotdeauna responsabil pentru turism. Și acum aceste uh, coordonate au devenit foarte importante datorită schimbării temeiului uh, juridic. Această schimbare a temeiului uh, juridic și noul articol 129 din tratat este un, o bază destul de limitată. Și știm cu toții acest lucru, mai ales atunci când vine vorba despre implementarea subsidiarității conform uh, tratatului, unde nu ne rămâne prea mult spațiu la dispoziție. Uh, statele membre au uh, încercat mereu să preia din competențele dumneavoastră. Știți aceste lucruri foarte bine, pentru că atunci când vine vorba despre redactarea unei politici ambițioase în domeniul turismului, dumneavoastră trebuie să cooperați cu statele membre și să ajungeți la un acord cu acestea. Și aceasta pentru a vă asigura că nu vă veți confrunta cu această problemă a statelor membre care încearcă să vă retragă tragă din competențe. Există anumite competențe împărtășite ale statelor membre care uh, au de-a face cu turismul, însă uneori statele membre se percep ca și uh, competitori. Trebuie implementate însă niște politici de turism uh, care să fie valabile și eficiente pentru întreaga Uniune Europeană. Uh, nu avem mult uh, timp la dispoziție pentru intervenție, prin urmare voi trece direct la subiectul intervenției mele. Sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră de la A la Z. Cred că a fost foarte ușor de înțeles discursul dumneavoastră, a fost un discurs prudent și ambițios, pentru că, într-adevăr, avem foarte multe lucruri de făcut. Ne așteaptă multe lucruri și uh, asta în timp ce încercăm să uh, impunem anumite lucruri statelor membre. Conform tratatului ar trebui să fie posibil ca noi să uh, coordonăm și să completăm uh, acțiunile întreprinse de statele uh, membre. Trebuie luate niște măsuri la nivel european care să genereze un plus de valoare. Nu fac altceva decât să citez acum comisia care în procesul de consultare care a fost deja lansat, a fost extrem de prudent atunci când a venit vorba de definirea misiunii dumneavoastră. S-a vorbit despre obiective precum stimularea concurenței, promovarea turismului durabil, promovarea Europei în alte state și pe alte piețe. Ori toate acestea sunt obiective care, cred eu, uh, uh, sunt uh, ușor de atins sau pot fi atinse prin intermediul competențelor europene. Așadar, există o serie de instrumente și poate în acest context ar trebui să ne mai referim la un instrument care pentru Spania și Italia și poate și pentru alte state uh, Uh, a dus la uh, succese. E vorba despre Calipso, o politică menită să integreze politicile de turism pentru uh, persoanele în vârstă, un fapt foarte important. Domnule comisar, cred că trebuie să concepem o politică în domeniul turismului care să ne permită să promovăm turismul peste granițe fără să creăm concurență în exces. Așadar, avem obiective ambițioase. Dumneavoastră ne-ați exprimat uh, foarte clar acest lucru. Văd că domnul președinte se pregătește să-mi întrerupă uh, intervenția. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți al alături de uh, noi aici. Coordonatorul grupului SCD are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, și eu vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare să înțelegeți la sine faptul că turismul este un sector important în Europa. Știu că transportul acum va fost retras dintre competențe, dar politica de transport e clar are un impact semnificativ asupra politicii uh, turismului. Ori acest lucru este evident, mai ales în contextul ultimelor săptămâni și al erupției vulcanice, când am văzut cât de greu pot uh, călători uh, pasagerii. A fost o dezbatere întreagă despre drepturile lor și despre nevoia unei acțiuni coordonate. Prin urmare, trebuie să tragem niște concluzii din ceea ce s-a întâmplat, concluzii care care trec uh, dincolo de domeniul turismului, dar care au implicații pentru acest uh, domeniu. Vorbeați despre îmbunătățirea competitivității în sector și a durabilității sectorului. Însă atunci când vine vorba despre politici, cred că ar trebui să avem o abordare foarte realistă, să evaluăm clar ce își doresc oamenii. Anumite aspecte care m-au uh, surprins fac parte direct din portofoliul dumneavoastră. Mă gândesc că poate la un sistem integrat de emitere de bilete pentru sectorul uh, feroviar sau îmbunătățirea accesului la informații, un alt aspect uh, important. Cred că consumatorii trebuie să uh, poată compara foarte ușor toate ofertele. Și aici intervine și o armonizare a unor criterii atunci când vine vorba despre uh, alocarea de stele unor hoteluri. Toate acestea sunt uh, chestiuni importante. Eu înțeleg că uh, aceasta este o competență importantă a statelor uh, membre, însă un alt uh, aspect important se leagă de sezoanele de vârf și sezoanele mai slabe, asupra cărora trebuie să ne axăm. Și aici se poate face legătura cu populația în continuă îmbătrânire, pentru că în viitor vom avea um, o populație din ce în ce mai în vârstă și trebuie să adaptăm tipurile de vacanțe la această categorie. Um, site-urile de internet reprezintă și ele o idee foarte bună. Însă totul poate fi uh, împărțit în uh, teme diferite, um, orașe culturale europene, orașe artistice uh, europene. Și acum un ultim punct, o întrebare. Dumneavoastră ați uh, enumerat foarte multe lucruri și impresia mea este că uneori uh, poate doriți uh, să atingeți limitele subsidiarității. Solicitați armonizare în foarte multe domenii. Prin urmare, sunt curios să știu exact cât de departe doriți să ajungeți când împingeți limitele subsidiarismului. Coordonatorul a de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Uh, deja antevorbitorii au menționat o serie întreagă de aspecte la care doream să mă refer și eu. Evident, turismul este foarte important. Nu ne revin și competențe suplimentare în baza tratatului de la Lisabona um, și aș vrea să ne concentrăm pe ele. Mă voi referi la câteva puncte și voi avea și câteva întrebări. Spuneați că vă doriți o integrare a politicilor economico-financiare și uh, uh, contopirea unor linii bugetare care pot să servească mai bine uh, turismul. Și eu mi-aș dori să putem recruta surse financiare suplimentare, dar uh, aveți uh, deja o idee clară în acest domeniu? Mi-aș dori să-mi răspundeți. Tehnologia informațională doriți să o stimulați. Evident că există aici o intersecție și cu sectorul transporturilor. E păcat că din acest punct de vedere faptul că există competențe distribuite la doi comisari în acest domeniu, pentru că am constatat ce probleme au apărut odată cu norul vulcanic privind drepturile pasagerilor, uh, Uh, și ar trebui să existe, având în vedere necesitățile, dorințele turistice actuale, posibilități uh, mai flexibile de a recurge la alte mijloace de transport când apar probleme. Uh, Spuneți că vă doriți de asemenea o extindere a sezonului turistic. O asemenea extindere deja vara s-a produs prin uh, încălzirea uh, climatică. Dar în ce privește sezonul de iarnă, ce proiecte pot să existe aici, inclusiv uh, prin atragerea persoanelor vârstnice în ofertele turistice? Aspectele legate de durabilitate. Ehm, eu cred că ehm, trebuie să ne concentrăm atenția și asupra noilor state membre când vrem să dezvoltăm o marcă de turism european. Iar o ultimă întrebare pe care doresc să vă adresez, pe 27 septembrie spuneați că este vorba despre o ziua întâlnirii culturale și religioase. Ce eh, programați eh, pentru această zi la nivelul Comisiei? Domnul din partea vezilor, trei minute. Mulțumesc și eu pentru această expunere. Ați menționat în repetate rânduri faptul că durabilitatea este foarte importantă. Aș vrea să prezint lucrurile mai ascuțit. Turismul de mâine va fi ori durabil, ori nu va mai avea loc. Uh, pentru că avem zone de coastă în Mediterană care au fost distruse de către valurile de turism din ultimele decenii. Turismul durabil este important pentru că obiectivul Uniunii Europene este inclusiv să reducă emisiile de bioxid de carbon și aș vrea să știu la nivelul Comisiei care poate fi contribuția turismului pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Ați vorbit despre drepturile pasagerilor noi avem dezavantajul că în trenurile rapide, uh, nu pot toți călătorii să ia și bicicletele cu ei. Eu aș vrea să știu dacă uh, putem transpune în practică posibilitatea ca toți călătorii cu trenul să poată să își ia și bicicleta. Uh, în legătură cu alte aspecte. Noile state membre. Uh, a existat o cortină de fier înainte în Europa. Acum Europa are o altă configurație. Există um, necesitatea ca rețelele de cale ferată să fie adoptate și noi sperăm uh, ca și la nivelul uh, Consiliului uh, să existe sprijin în clipa de față pentru 70 de kilometri de rețea Uh, pentru bicicliști care trebuie să existe la dispoziția uh, turiștilor. Recent am fost în Macedonia. A existat o colaborare între regiunile din Macedonia și Bulgaria care au semnat un memorandum of understanding uh, pentru a valorifica potențialul turistic al unor regiuni apropiate din zona aceea, un fel de soft tourism. O altă întrebare. Care este cooperarea dumneavoastră cu comisarii competenți pe alte domenii, dar care sunt înrudite cu preocuparea uh, turistică? inclusiv în ce privește uh, utilizarea fondurilor, pentru că dacă există fonduri pentru îmbunătățirea șoselelor, asta poate fi un avantaj și pentru turism. Mulțumesc! ultima intervenție, domnul Cancian, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat să-l văd pe colegul meu, domnul Taiani, stând în fața noastră astăzi și urez uh, toate cele bune în activitatea sa în acest nou domeniu. Pe bună dreptate, acest domeniu este uh, descris uh, ca cel de-al treilea uh, în importanța sectoarelor economice din Europa. Ar trebui să avem o abordare durabilă și inteligentă în ceea ce privește acest sector și domnul Teani și-a exprimat clar viziunea în ceea ce privește turismul și modul în care acesta ar trebui dezvoltat în Europa. Doream să spun și să subliniez ceva în legătură cu subsidiaritatea și complementaritatea cu statele membre, aspect uh, care au fost, aspecte care au fost menționate în uh, prezentarea domnului Tajani vis-a-vis -vis de ceea ce trebuie făcut. cred că ar trebui să includeți și uh, termenul servicii uh, aici într-o manieră specifică sau uh, agregată sau integrată. Putem integra aici uh, anumite circuite turistice sau alte uh, tipuri de turism într-o manieră integrată. Consiliul Europei a încercat o asemenea abordare și el. Și aici s-au luat în considerare principalele itinerarii turistice, fapt pe care l-am putea analiza și noi. Eu am reflectat la acest uh, subiect și eu aș fi foarte deschis vis-a-vis -vis de astfel de inițiativă. Și un al doilea rând ar fi, un al doilea aspect ar fi uh, folosirea termenului simplificare. Și în al treilea rând, Uh, un set de drepturi uh, ale pasagerilor pe care am discutat uh, deja în această comisie. Domnule comisar, doriți să dați răspunsuri la aceste prime întrebări? Sigur, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu sunt comisar pentru turism începând cu 19 februarie în câteva luni uh, n-a fost posibil să abordez și să soluționez toate problemele. Eu mă aflu aici pentru a descrie proiecte, programe și să vă spun ceea ce am reușit să fac uh, până acum în această perioadă scurtă de timp. Revenind acum la principii, mulți v-ați uh, referit la uh, subsidiaritate, la uh, legături pentru a consolida Europa prin consolidarea nivelului național. Or, toate aceste elemente au fost analizate la reuniunea informală a miniștrilor de la Madrid. Acolo am spus că nu am intenția să-mi arog competențe ale statelor membre sau să retrag dintre competențele acestor state însă simt că ar fi posibil uh, ca uh, politica Comisiei să aducă un plus de valoare la ceea ce deja întreprind statele uh, membre. Acestea pot așadar primi ceva în plus. Există un acord semnat de Spania, Franța și Italia pentru cooperare în domeniul turismului. Cei trei miniștri s-au întâlnit separat uh, Uh, și eu m-am întâlnit cu ei uh, la Madrid. Și acolo a existat o solicitare clară de sprijin din partea Comisiei Europene pentru a extinde eventual acest acord, uh, incluzând astfel și alte uh, state. Ministrul belgian al turismului este deschis la această posibilitate. Ce vreau să spun este că uh, cooperarea europeană uh, ar presupune, să spunem, zece turiști care merg în Spania, zece care merg în Franța și zece care merg în Italia, ori cu sprijinul Europei am mai adăuga câte zece în fiecare categorie. Deci am avea de trei ori zece plus încă zece Și asta ar fi plusul de valoare adus de uh, Uniunea Europeană. Cât privește evenimentele mondiale care au avut uh, loc în Europa, Olimpiada de la Londra, expoziția de la Milan din 2015, bine, acestea sunt uh, evenimente pentru care ne putem uh, asigura uh, un număr de turiști. Aceste evenimente vor fi uh, un magnet. Milioane de turiști uh, vor fi implicați. Așadar, de ce să nu încercăm uh, să sporim uh, numărul celor prezenți în uh, Europa care doresc să se afle aici și le putem spune, ei bine, puteți călători într-o zonă a Europei cu avionul și apoi în alte părți cu trenul și așa mai departe. Uh, la Milano am putea aduce și uh, persoane din uh, Orientul îndepărtat și apoi le-am putea facilita accesul de la Milano la Veneția, la Budapesta, la Viena și așa mai departe. Nu vreau să mă amestec în politicile interne ale statelor membre. Aș dori să mă asigur că uh, 3 ori 10 nu reprezintă doar 30, ci cu contribuția Europei am putea ajunge la 40, deci uh, la un plus de valoare și sper că așa vom putea acoperi toate uh, micile uh, linii din domeniul uh, turismului deja la a doua reuniune pe care am uh, avut-o, uh, am putut observa că ministrii de finanțe sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și uh, la sprijinul pe care îl propune Comisia Europeană fără a intra pe teritoriul statelor membre. Și toate acestea pentru a spori efectul măsurilor naționale. Așa dorim să acționăm. Evident, încercăm acum să ajungem la anumite acorduri. Nu știu dacă uh, putem impune bilete uh, unice sau birouri unice pentru eliberarea de bilete sau orice altceva. Însă, cred că vom putea consolida acordurile între uh, statele membre care merg în această direcție. Eu voi face tot posibil pentru a mă asigura că statele membre vor face tot posibil pentru a sublinia patrimoniul pe care îl au, dar toate astea ca grup. Ca și comisar în acest domeniu voi încerca să îmbin transportul cu uh, turismul. Când vine vorba despre transportul urban, drepturile pasagerilor, uh, drepturile celor în vârstă sau a persoanelor cu uh, uh mobilitate redusă, dreptul de a fi uh, turist. Ei bine, acestea reprezintă niște mesaje uh, clare. Nu vreau nici să intervin în portofoliile altor miniștri sau comisari, însă din punctul meu de vedere, ca și comisar pentru transporturi uh, în mandatul anterior, pot să vă spun că aceste domenii pot fi îmbinate. Am uh, lucrat cu oameni în uh, diverse domenii și eu cred că această experiență ne-ar putea fi benefică nouă și cetățenilor europeni. Uh, știm că uh, războiul la un moment dat a fost susținut de fonduri, acum turismul este susținut de fonduri, dar avem nevoie de acești bani până la urmă. De aici uh, și nevoia de a consolida liniile bugetare, un aspect separat atunci când vine vorba despre sprijinirea turismului european. Aș dori să consolidăm turismul european prin programe pentru uh, antreprenori uh, elaborate la nivelul uh, Comisiei. Și așa am putea avea un instrument, instrument specific pentru turism pentru perioada 2014-2020, un program multianual bugetar. Ar trebui să ne gândim împreună uh, la uh, instrumentele financiare pe care ni le dorim. Aceasta cred că ar fi abordarea cea mai adecvată. În câteva luni uh, vom începe să discutăm aceste aspecte și în viitoarea mea comunicare pentru turism voi încerca să fiu mai precis și să definesc lucrurile însă mă adresez părților interesate, statelor membre și dumneavoastră. Așadar, orice sugestie în această direcție dincolo de ceea ce avem uh, deja obținut la Madrid, uh, ar reprezenta niște idei uh, bune și valoroase. De asemenea, și abordarea integrată, acest concept va presupune că eu voi începe să studiez toate elementele de legătură pentru a mă asigura că putem veni cu niște soluții autentice care să presupună un uh, acord din partea colegilor mei comisari și care să presupună anumite legături uh, între diverse sectoare. Eu m-am referit în prezentarea mea și la um, indicatori de uh, uh, durabilitate. Ar trebui să existe niște steaguri albastre pentru diverse uh, destinații turistice uh, din uh, Europa, care să reprezinte niște atracții deosebite. Însă, până la urmă, nu ne putem vorbi la dezvoltarea unei politici de turism dacă continuăm să ne distrugem patrimoniul uh, național. Pentru că, evident, uh, până la urmă, exploatarea speculativă uh, a regiunilor ar putea să fie uh, un câștig pe termen scurt, uh, însă o mare pierdere pe termen lung. Așadar, dorim dezvoltare durabilă și aici răspund domnului Kramer spunând că m-am dedicat mult drepturilor cicliștilor ca și comisar în trecut, dar ca și comisar pentru turism în acest moment voi continua această uh, tendință să dezvolt așadar turismul pentru bicicliști. Acest uh, sector este unul uh, important, știu asta, pentru că prezența bicicliștilor în statul meu este tot mai pregnantă. Și aici nu intervine doar problema transporturilor, care uh, nu mai țin de competența mea, ci uh, trebuie să încercăm să ne asigurăm că există o rețea de piste de biciclete pentru acești uh, bicicliști. Deci aceasta este o resursă pe care trebuie să avem în vedere. Sper că v-am răspuns la preocupare, poate însă am fost prea succint. Însă, oricum, sunt gata să răspund și în viitor la asemenea abordări. Important pentru mine este să veniți cu sugestii, să le redactați în scris și apoi domnul președinte al comisiei ar putea să mi le transmită din partea comisiei dumneavoastră și asta ne-ar putea ajuta în um, redactarea comunicării pentru turism în viitor. V-aș fi recunoscător dacă ați face asta. Uh, sigur că da, domnule comisar, vom face uh, asta, nu ne vom teme să uh, ne aducem contribuția. Următorul pe lista vorbitorilor, două minute, doamna Iala Sender. Gracias, presidente. Si Mulțumesc, domnule președinte. Aș susține și eu comentariile făcute de colegul Luis de Grande în legătură cu plăcerea pe care ne face să vă, ve- vă vedem astăzi ca uh, comisar pentru turism. După cum a spus doamna Meissner, nu am separat turismul acesta era tratat de Comisia Industrie, însă era un fel de cenușăreasă. Domnul Verheugen a făcut, uh, a arătat foarte clar că nu vedea turismul ca o adevărată industrie. Nu aveam nici temei juridic, dar nu exista nicio dorință politică în acest sens. Uh, însă Departamentul juridic al Comisiei a lucrat îndeaproape cu Parlamentul în diversele programe, Calipso uh, și altele în care am susținut Comisia. Uh, așa încât ne bucurăm că comisarul Tajani, care cunoaște această comisie, este acum responsabil pentru turism. Și este de adevărat că aveți o abordare proactivă. Trebuie să creăm fie o etichetă europeană care să se bazeze pe eh, diversitatea turismului european sau vom uh, cădea victimă concurenței de calitate scăzută din alte părți. Și turismul european ar putea să sufere. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră, în special ideea unui program multianual, în ceea ce privește calitatea în turism. Un factor cheie este gradul de profesionalism al lucrătorilor din turism. Este foarte important acest lucru. Atunci când vorbim despre diversificare, chiar în diversitatea pe care o are Europa, Poate ar trebui să organizăm turiștii să aibă o abordare mai a la carte, să zicem turism gastronomic, produse specifice, uh, turism a la carte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc comisarului domnul Tajani. Sunt de acord cu obiectivele prezentate de dumneavoastră și cu liniile directoare care apare în programul dumneavoastră de acțiuni. Însă o întrebare. Cred că turismul din Europa poate să fie și competitiv și inovator. Atâta timp cât, cât există uh, cât mai multe viziuni Vreau ca documentele dumneavoastră să includă referințe că trebuie să adopt, adaptăm ofertele noastre celor cu mobilitate redusă. Aceasta este o mod- modalitate în care putem face o diferență în turismul european. Este vorba despre turismul durabil din punct de vedere social. În al doilea rând, sectorul turismului din Europa poate să îmbunătățească calitatea formării angajaților. Însă, bineînțeles, acest lucru necesită eforturi din partea noastră pentru a îmbunătăți imaginea lucrătorilor din turism și uh, în organizarea de cursuri de formare. În al treilea rând, atunci când vorbim despre turism, este important să ținem cont de rolul regiunilor. Multe regiuni au puteri foarte mari în domeniul turismului. Aș dori să vă întreb dacă veți ține cont de necesitatea de, a dez- de dezvoltare rurală, care este cheia pentru durabilitatea socială și de mediu. Multe dintre companiile turistice sunt foarte mici și nu au posibilitatea de accesare a ajutoarelor disponibile. De asemenea, uh, mă alătur domnului Ayala Sender, ar trebui să avem rute speciale, uh, rute ale vinului, de exemplu, rute gastronomice. Există un potențial enorm în Europa. Domnul Paci, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc și eu pentru intervenția dumneavoastră de 20 de ani încoace vedem o nouă tendință în turism, turismul cultural. Uh, s-a creat Institutul European pentru uh, Turism Cultural într-un acord între uh, Consiliul Europei și Marele Ducat al Luxemburgului. Există un program dezvoltat de acest institut și astăzi se pot urma numeroase itinerarii, cum ar fi drumuri de uh, pelerinaj în Andaluzia și altele. În 17 octombrie 2007, Comisia de Turism și Transport a Parlamentului European a propus un raport în legătură cu o nouă politică europeană a turismului și se dorea în special încurajarea inițiativelor de itinerarii culturale, culturale europene. În acest context, vreau să vă pun două întrebări. Cum credeți că aceste itinerarii culturale, istorice și religioase ar putea să beneficieze de eticheta europeană pentru a promova turismul transfrontalier? pe, fondat pe tematici care să permită cetățenilor europeni să înțeleagă mai bine patrimoniul comun. În al doilea rând, care este opinia dumneavoastră în legătură cu ajutorul care poate fi acordat de către Comisia Europeană acestor programe de itinerare culturale în ceea ce privește vizibilitatea turismului responsabil și etic, uh, responsabilitate de mediu și culturală. Aceste ultime obiective le-ați și menționat și au fost uh, uh, menționate în conferința din 15 aprilie. Vă mulțumesc! Domnul Fidența. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva puncte foarte pe scurt. În primul rând, eu urez mult succes domnului Tajani în acest domeniu foarte complex și dificil. Problemele turismului au fost deja menționate de colegii mei, însă ex- există și problema competențelor naționale. Există și competențe la nivel regional și situația este foarte uh, pestriță relația cu statele membre va fi dif- dificilă. Este dificil ca Europa să, fie, să nu fie invazivă și să, în același timp să fie activă. Revenind la nivelul european, este adevărat că intuitiv trebuie să lucrăm la nivel european. Și trebuie să încercăm să punem bazele unei politici industriale decente pentru turism. Ați făcut referire la Jocurile Olimpice, poziția de la Milano din 2015, unde Europa trebuie să fie prezentă. Am discutat despre aceste subiecte la audieri și cred că trebuie să utilizăm aceste idei pentru a transmite ideea Europei ca o destinație turistică săptămâna trecută. A fost o nouă comunicare în legătură cu vehiculele eficiente din punct de vedere energetic. Este o idee foarte bună și vreau să vă întreb dacă ați examinat o posibilă interacțiune cu rețele urbane de acest tip care ar putea să ajute turismul. Mulțumesc și ultimul, ultima intervenție în această rundă doamna Sadisa. Două minute. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, raportul dumneavoastră conține multe idei ambițioase. Am o întrebare pentru dumneavoastră ca fost ministru al transportului. Am salut ceea ce ați spus despre familiile tinere și cei care nu au venituri foarte mari în Europa. Ați menționat uh, mijloace durabile de transport. Întrebarea mea poate este puțin nepoliticoasă, dar vreau să vă întreg, întreb cum se poate crea o posibilitate pentru cei care nu au suficiente fonduri să viziteze Talinul sau natura din Estonia. Statele Baltice, Baltice sunt încă în spatele unei cortine de fier pentru că nu există o conexiune feroviară cu, țara noastră, cu țările noastre. Împărtășiți opinia că Rail Baltica este un proiect european, pentru că din punct de vedere economic acest proiect nu va demara și se pare că nu este rentabil din punct de vedere financiar. Și de aceea statele membre nu, le susțin, nu îl susțin. Mai există șapte intervenții și nu pot să le dau curs. Uh, acum închidem uh, lista vorbitorilor. Închidem lista acum, însă mai există șapte vorbitori pe această listă, doamna Vlasto, doamna Țicău, uh, uh, uh, și doamna Grisbeck și președintele la sfârșit. Dacă puteți răspunde la aceste întrebări, domnule comisar. Mm, mulțumesc. Voi răspunde domnului Bilbao și domnului Sender împreună. Sunt de acord cu necesitatea de a pune accentul pe diverse tipuri de turism. Bineînțeles că turismul este o resursă semnificativă pentru întreaga Uniune. Avem un patrimoniu arheologic, istoric, monumental, eh, agricol. Eu sunt italian și apreciez aceste lucruri, rutele vinului, Uh, și turismul tematic. Există turismul religios, care este foarte semnificativ, Santiago de Compostela și așa mai departe, dar întreaga Europa este uh, parcursă de uh, situri de și trasee de semnificație religioasă. Este vorba de moștenirea și patrimoniul creștin, dar și cel musulman și evreiesc din Europa există o prezentă istorică a islamului în Europa. Așa încât trebuie să ca aceste lucruri să fie valorizate și să nu se pună doar o etichetă uh, generală europeană. Limbile Europei sunt o sursă de uh, bogăție. Rutele franceze pot fi legate de rutele din nord și din sud. Există toate aceste rute care pot să fie legate și există multe tipuri de legături posibile. Trebuie să ne asigurăm că le vom folosi cât mai bine. Asta a menționat și agricultura. Și agricultura este extrem de importantă pentru dezvoltarea turismului, turismul gastronomic, între alte altele, dar există și agr- agroturismul, pentru că există din ce în ce mai mulți care nu vor să meargă la munte sau la mare, ci într-o zonă rurală. Copiii noștri nu mai știu uh, numele animalelor. Poate că este mai bine să poți să încalci cu un cal, să știi diferența între un catâr și un asin. Eh, copiii noștri trebuie să învețe eh, diferențele și numele animalelor. Eh, un sejur la o fermă poate fi folosit, folosit în acest tip. Mulți tineri își duc copiii la ferme pentru că aceștia să intre în contact cu animalele. Avem un grup la nivel înalt pentru a examina uh, agroalimentația și agro- agroturismul. Pentru a răspunde domnului Bach, m-am întâlnit cu raportorul general al Consiliului Europei pentru a examina rutele culturale. Și mi se pare o inițiativă lăudabilă. Nu este vorba de o instituție comunitară, dar institutul se ocupă cu teme europene care pot să fie dezvoltate împreună cu Comisia și Parlamentul. În 27 septembrie vom avea eh, Ziua Europeană a Rutelor Culturale și Religioase aici la Bruxelles. Poate acolo vom putea uh, extinde mai mult acest subiect. Acum pentru domnul Fidața, care a ridicat problema mobilității urbane și a propunerilor comisiei în legătură cu vehiculele mai puțin poluante. Planul pentru și planificarea urbană acest lucru se leagă de ceea ce am spus recent în legătură cu vehiculele mai puțin poluante. Bineînțeles că aceste vehicule trebuie să fie folosite mai mult în orașele noastre care au probleme de poluare. Este important și pentru strategia noastră. Există doi piloni în spatele comunicării noastre. Primul ține de un vehicul care să reducă emisiile de dioxid de carbon, însă există și o strategie pe, pe termen mai lung care vizează vehiculele hibride, uh, sisteme electrice sau alte tipuri de uh, motoare la rece care nu poluează. Președinția spaniolă a examinat automobilele electrice, care mi se pare o cale bună pentru viitor. Unele orașe din Europa examinează deja posibilitățile de transport urban cu utilizarea acestor vehicule. Am deja experiență ca ministru de transport și comisar pentru transport și turism și cu eh, aceasta mă refer și la subsidiaritate. Eh, subsidiaritatea care ține de regiuni. Eu vreau să mă asigur că eh, vor exista mai mulți turiști. Avem nevoie de o altă, poate de o alt, un alt tip de autorități la nivel regional, însă obiectivul final este să existe mai mulți turiști, ca toată lumea să conlucreze ca o orchestră în care instrumentele cântă în armonie, pentru ca rezultatul final să fie mai mult turism pentru Europa. Acest, acest turism, turiștii sunt publicul pentru orchestra respectivă. După cum am mai spus, trebuie să formăm uh, persoane care să fie bine calificate, poate ar trebui să acționăm chiar și în școli. În unele state membre există școli hoteliere și alte tipuri de școli care uh, formează tinerii pentru un loc de muncă în turism. Mă gândesc la diverse instrumente care se pot utiliza, uh, CIP, programul pentru antreprenoriat, care pot fi relevante și în domeniul turismului. În legătură cu pasagerii cu disabilități sau cu mobilitate redusă. Am spus la Madrid că vreau să. Unii au spus că la Madrid că eu vreau să uh, schimb statutul juridic. Însă nu, eu nu vreau să uh, mă cert cu nimeni, însă vreau ca toată lumea să poată să beneficieze de valorile și patrimoniul european nu vreau să încalc reguli, drepturile nimănui, însă mi se pare corect ca persoanele cu mobilitate redusă să poată uh, vizita aceste puncte extrem de frumoase din Europa. Acest lucru este util economic, dar și din punct de vedere social. Această piață este un instrument foarte bun, însă trebuie să fie ghidat legătură cu statele baltice. Am discutat cu Comisarul pentru Transport și coordonatorii rețelelor. Există o problemă cu legăturile, în special cele feroviare problema nu este încă rezolvată. Problema există și în Spania și Portugalia și în alte state. care au făcut parte din fostul bloc sovietic și care au uh, probleme cu uh, legăturile din cauza ecartamentului. Acestea au fost, de exemplu, lucruri discutate de către noi. Trebuie să abordăm problema și cu miniștrii de transport pentru a ne asigura că aceste probleme pot fi rezolvate. Sper că succesorul meu, domnul Sim Calas, uh, ca, care este comisar pentru transport, uh, mă va susține pentru că și el susține Uh, cauza statelor baltice. Bineînțeles că toate statele europene trebuie să fie ușor de uh, accesat pentru turism. Eu am voința politică și sunt sigur că și comisarul pentru transport. Mulțumesc. Începem acum ultima rundă cu doamna Vlasto. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Nu voi reveni asupra celor spuse deja, pentru că, evident, în calitate de eurodeputat, cunosc problemele turistice din uh, circumscripția mea. Este foarte important ca sectorul turistic din Uniunea Europeană să se armonizeze din multe puncte de vedere, pentru că eu cred că statele membre nu sunt concurente, ci sunt complementare datorită bogățiilor uh, uh, turistice pe care le uh, oferă, fie că este vorba de calea vinului, fie de alte produse care pot să devină circuite turistice interesante. Sigur că asta ține de responsabilitățile naționale. Eu cred că Trebuie să facem eforturi de armonizare, să demonstrăm că suntem complementari, astfel încât inclusiv uh, turismul de afaceri să uh, rămână la noi în Europa, să valorificăm această bogăție în comparație cu turismul care se derulează pe alte continente. Nu-mi doresc decât un singur lucru, domnule comisar. Uh, îmi doresc ca noi să dispunem de mijloacele financiare pentru a putea dezvolta acest tip de turism. Dumneavoastră spuneați că pregătirea profesională este foarte importantă, dar mi-am dat seama de asemenea că este foarte important să uh, avem în a fondurilor structurale nu doar formarea profesională a lucrătorilor din turism, ci și eforturile de conservare și de protejare a patrimoniului nostru cultural. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Țicău, două minute. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Uh, aș dori să vă întreb în ceea ce privește turismul social. Așa cum bine știți, Parlamentul European a inițiat o acțiune pregătitoare, este deja în al doilea an. Se realizează niște studii, următoarea conferință va avea loc pe 7-8 mai în România, la Băile Felix, o importantă stațiune balneară, i și știu că în iunie va fi prezentat un studiu la nivel european vizavi de măsurile pe care uniunea europeană ar putea să le ia în ceea ce privete turismul social. spania de exemplu are un astfel de program în care intră un milion de persoane vârstnice statul investete șaptezeci și cinci de milioane de euro anual dar recuperează prin tva i alte taxe i impozite o sută douăzeci și cinci de milioane de euro grecia are un program în care sunt uh, incluse cinci sute de hoteluri. turismul social vizează studenii vizează persoanele vârstnice i persoanele cu dizabilităi. cred că este un aspect important i cred că turismul social contribuie la creterea numărului de turiti la creterea perioadei de ocupare a Uh, dar uh, i la creterea perioadei de angajare a personalului din sectorul turismului. de aceea a dori să ne spunei dacă avei în vedere nite măsuri concrete pentru dezvoltarea turismului social. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Camusacos, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, spun bun venit, domnule comisar Tajani. Eh, este foarte important să stimulăm activitatea în domeniul turismului. Ați început probabil cu o viziune în domeniul eh, acestei activități, dar văd de asemenea că nu aveți un mare entuziasm. Eh, avem o combinație între entuziasm și realism în cazul dumneavoastră. Ați repetat că principiul subsidiarității, de exemplu, este cel care eh, vă ghidează în activitatea dumneavoastră pentru a dezvolta acest sector de acțiune foarte important pentru economia europeană și mă refer la turism. Există o serie întreagă de provocări la care trebuie să faceți față. Necesitatea sporirii competitivității, durabilității turismului european, de asemenea protecția mediului înconjurător și de asemenea, domnule comisar, trebuie să uh, vedem dacă nu ar fi posibil ca uh, să recompunem anumite regiuni ale statelor membre care au o activitate ecologică deosebită, care sunt centrele uh, de atracție pentru turism. Um, trebuie să stimulăm aceste regiuni, aceste state. O altă provocare cum putem respecta în același timp uh, eforturile de a adăuga o valoare uh, adăugată uh, activității turistice în contextul politicilor naționale. Ce înseamnă valoarea adăugată? Trebuie să promovăm imaginea Europei. Este în beneficiul tuturor statelor membre. Noi am așteptat cu mult interes comunicarea uh, Comisiei la uh, finele de an. Eu știu că există un dialog permanent cu Parlamentul, cu statele membre și cu operatorii din turism. Rețeta succesului este dialogul, dialogul, dialogul. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule Aș vrea să vă spun și eu bun venit, să vă felicit pentru uh, noile competențe obținute și uh, mulțumesc și pentru expunerea pe care ați făcut-o, pentru că uh, mi se pare că a fost una foarte valoroasă. Dezvoltarea turistică a unei regiuni necesită o serie întreagă de precondiții, um, o bună informare, publicitate, Ehm, există asemenea regiuni din Spania, din Franța, care ehm, desfășoară o activitate încrunată de succes. Ehm, eu apreciez foarte mult faptul că mergeți pe această etichetă europeană pentru turiștii din afara Europei. Dar de ce numai Franța și Spania, de ce nu și România, Polonia, Lituania, care să intre sub Um, această marcă europeană a turismului. Progresele înregistrate uh, până acum mi se par insuficiente din acest punct de vedere. Există un fond de dezvoltare regională, uh, instrumente uh, financiare europene, dar credeți că aceste instrumente vor putea să fie utilizate plenar, pentru că mie mi se pare că doar 16% din uh, aceste fonduri au fost accesate pentru turism. Ați putea uh, stimula statele membre să fie mai active din acest punct de vedere în beneficiul turismului? Domnule comisar, Vă doresc uh, mult succes pentru planurile dumneavoastră. Deja intervenția dumneavoastră a demonstrat cât de amplu este domeniul acesta turistic. Ați spus cât de important este mediul în care activează o întreprindere în domeniul turismului și în Austria avem școli care promovează know-how-ul în acest domeniu. Dar cred că un schimb între aceste institute europene ar putea să îmbunătățească calitatea activității turistice. Foarte concret, ceea ce am putea îmbunătăți în domeniul turismului ar trebui Uh, poate să încercați o reglementare pe plan european care să nu determine o uh, aglomerare pe străzi a tuturor europenilor în aceeași perioadă. Vacanțe eșalonate în Europa ar putea să fie în favoarea turismului, pentru că altfel, dacă toți au concediu în aceeași perioadă și vor să viziteze același uh, obiectiv turistic, mă gândesc gândesc ce se întâmplă pe uh, autostrăzile din Austria, de pildă, în perioadele uh, de vârf. Comisia încearcă să elaboreze niște directive paușale, dar uh, eu cred că ar fi important dacă și uh, turistele și turiștii din Europa, în calitate de consumatori ar, ai serviciilor turistice, ar putea să fie mai bine protejați prin niște reglementări uh, privind protecția consumatorului pe plan european. Turismul trebuie să aibă o perspectivă de dezvoltare viitoare și cred că și din acest punct de vedere trebuie să abordăm această perspectivă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Grisberg, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi încerca să am o intervenție foarte succintă. Vreau să vă mulțumesc pentru expunerea făcută, pentru obiectivele pe care le-ați menționat, le susțin. Aș vrea să spun că uh, uh, ne bucurăm de această voință a dumneavoastră de a deveni un șef de orchestră care își dorește o colaborare armonioasă cu toți uh, partenerii. Apreciez faptul că dumneavoastră uh, ați pus accentul pe valoarea uh, inclusiv economică a sectorului turismului din Europa și al dorinței dumneavoastră de a de a dezvolta obiective turistice europene, să utilizăm poate și o serie întreagă de instrumente financiare care ar putea fi accesate în folosul um, dezvoltării turismului, inclusiv fondurile structurale, pentru um, a stimula anumite regiuni din Europa, zonele rurale din Europa Aș vrea în încheiere să spun că este foarte interesantă ideea dumneavoastră de valorificare a vechiului patrimoniu industrial și asta în uh, sensul unui turism transfrontalier cum am putea să-i apropiem pe cetățeni uh, de acest patrimoniu industrial vechi? Noi uh, am putea, uh, în colaborare de pildă cu Luxemburgul, cu zona ZAR din Germania, cu Franța, să încercăm să creăm o asemenea cultură a turismului industrial de asemenea să utilizăm uh, turismul pentru a explica uh, copiilor uh, elemente legate de floră și de faună. Mulțumesc în calitate de președinte, aș vrea și eu să menționez câteva elemente. Aspectul de subsidiaritate este o problemă pentru că noi avem oameni din Letonia, Estonia, prezențe în sală, cum putem să-i determinăm pe oameni să viziteze aceste țări, să viziteze Polonia, să viziteze alte țări. Noi trebuie să uh, stimulăm promovarea acestor țări și pe plan național, dar să ne gândim că, pe de o parte, statele naționale zic, noi ne bazăm pe subsidiaritate, uh, și dacă uh, nu întreprindem nimic pe plan național, după aia ne mirăm de ce nu vin oamenii să viziteze și aceste țări. Păi bine, este o problemă națională. Dacă uh, vreau să fie vizitată Londra, atunci promovez uh, Londra. Din nefericire, sigur că francezii vor promova Parisul, italienii vor promova Roma și aici apare o problemă legată de principiul subsidiarității. Iar proiecte de excelență, cum este proiectul Eden, pe de altă parte nu a găsit niciun fel de apetență în Marea Britanie. Uh, tocmai datorită uh, faptului că s-au bazat foarte mult pe subsidiaritate. Iată care pot fi și unele consecințe negative ale subsidiarității. Deci întrebăm acum Comisia ce aveți de gând să faceți uh, pentru a promova turismul în Letonia, în Estonia, în Polonia. Cred că trebuie să bateți inclusiv la propriile porți acasă pentru a promova turismul. Eu sunt încântat, domnule comisar, să aud uh, punctele dumneavoastră de vedere despre uh, punerea în uh, lumină a ceea ce dumneavoastră ați numit arheologia industriei, adică a patrimoniului industrial vechi. E bine, sigur că e interesant să um, mediatizând faptul că revoluția industrială a avut loc în, pe continentul nostru, în Europa și că există o tradiție care merită să fie promovată. Sigur că putem susține acest domeniu, dar există din nefericire și uh, aceste uh, accente pe care în mod tradițional le-am pus mai degrabă pe turismul cultural, pe promovarea uh, operei din uh, Milano, pe alte aspecte uh, de acest tip. Sigur că uh, trebuie să vedem până la urmă uh, de unde găsim resurse de finanțare a turismului industrial. Trebuie să existe din acest punct de vedere o distribuție mai echitabilă a fondurilor Uh, unele reorientări, să spunem asta, a modificării accentelor pe care le punem dinspre balet și operă spre uh, acest patrimoniu industrial. Am urmărit cu interes și uh, expunerea dumneavoastră legată de importanța comunicării. Uh, Sigur că trebuie să sporim calitatea dezbaterilor în acest domeniu, iar uh, numărul mare al vorbitorilor um, dovedește de fapt cât de mare este interesul pentru uh, domeniul turistic în comisia noastră. Noi știm că turismul este un aspect important al activității noastre din punct de vedere socioeconomic. Deci ă, ă, vom urmări cu maxim interes și următoarele dumneavoastră comunicări ă, privind dezvoltarea și progresele făcute în domeniul turistic inclusiv în ce privește punerea în valoare a moștenirii industriale europene. Mulțumesc și acum, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimate domnule președinte. Aș uh, spune că tot ceea ce uh, a fost menționat aici s-a rezolvat deja sau va fi rezolvat, dar din păcate nu e așa. Ne aflăm încă la începutul unei noi etape. Comisia, cu sprijinul Parlamentului și Consiliului, trebuie să dezvolte o politică corespunzătoare, ținând seama de experiența pe care am dobândit-o în trecut în acest domeniu încă nu uh, există poate acte normative uh, suficiente privind turismul și în fața Parlamentului se află încă sarcini importante care necesită uh, un angajament serios și mă bucur să constat că și dumneavoastră îmbrățișați tot ceea ce ține de acest domeniu cu același entuziasm cu care o fac și eu. Uh, nu este turismul un apendice al uh, altor domenii, ci este poate la fel de important ca multe alte uh, sectoare ale vieții noastre socioeconomice. Dumneavoastră ați dovedit deja că aveți tot interesul, tot, toată voința să participați la acest efort comun. Dar ne aflăm practic la un început de drum. Până acum, inclusiv instrumentele financiare pe care comunitatea le-a elaborat nu au ținut atât de uh, intens seama de uh, turism. Ei bine, astăzi trebuie să uh, ne străduim să uh, găsim o sporire a resurselor financiare și pentru acest sector trebuie să uh, valorificăm uh, ceea ce putem din fondurile structurale, din fondurile sociale. Președintele Simpson are dreptate când spune că um, doar stabilirea unui plan de acțiune uh, nu este suficient. Trebuie să vedem uh, ce modalități există de finanțare a acestor acțiuni. Dumneavoastră spuneați și că tortul trebuie să fie altfel împărțit. Dar eu cred că întâi trebuie să găsim ingredientele necesare pentru un tort mare înainte de a tăia feliuțele acestui tort. Și sunt de aceeași părere ca și președintele Simpson că trebuie să ne coordonăm eforturile, dar bineînțeles și toate statele membre trebuie să facă tot ceea ce ține de propria responsabilitate în domeniul turistic. Eu cred că turismul nu este doar o sursă economică necesară pentru Grecia, Franța, Spania, Italia, ci și pentru alte țări. Eu am fost uh, cu câteva săptămâni în urmă în Finlanda. M-am întâlnit cu comunitatea oamenilor de afaceri de la Helsinki și toți au insistat pe necesitatea ca turismul să fie stimulat și în această țară din nordul Europei. Ați spus cât de important este turismul pentru Luxemburg sau pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și noi, sigur, ne vom îngriji ca marca de calitate Europa în domeniul turismului să fie atrăgătoare și în folosul tuturor. M-am întâlnit și cu uh, ministrii finanțelor recent. Vorbeam despre uh, despăgubiri, uh, despre uh, daunele pe care turismul le-a înregistrat în ultimele săptămâni datorită norului vulcanic. Trebuie să încercăm să elaborăm proiecte comune pentru a diminua asemenea Uh, pagube. Și uh, există tot interesul să acționăm. Există un acord între Franța, Spania, Italia, care ar putea să fie extins și cuprinzând alte țări. Eu aș stimula țările să se asocieze pentru a încerca în proiecte comune să atragă mai mulți turiști, să poată să stimuleze informații despre un grup de țări, nu despre una singură. Turismul social constituie un element foarte important și el poate să ducă și la uh, posibilități de câștig substanțiale. Noi când am vorbit despre uh, regulamentul privind uh, transportul aerian și protecția uh, pasagerilor, am vorbit uh, cu responsabili din acest domeniu care spunea noi uh, ne dorim foarte mult să călătorim, dar vrem uh, și noi uh, facem de fapt ceva pentru uh, câștigul pe care statele îl au din circulația pasagerilor. Deci facem ceva inclusiv pentru turism. Iar când am vorbit despre drepturile turiștilor, eh, ele nu sunt neapărat eh, reglementate în clipa de față. Trebuie să existe voința politică pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de oameni să eh, plece în vacanțe, inclusiv al categoriei seniorilor sau a oamenilor cu handicap. Există inițiative care, din acest punct de vedere, sunt foarte atractive în anumite state membre. Ar trebui să extindem aceste experiențe. De asemenea, spuneam că ne dorim o extindere a sezoanelor turistice, să nu mai existe o circulație intensă a turiștilor doar în anumite luni ale anului. În calitate de uh, comisar pentru transport, am vorbit mult despre tunelul de Berna Basel. Ei bine, noi uh, trebuie uh, ca uh, nu doar în anumite luni să avem acolo o aglomerație de persoane care au pornit în vacanță, ci să poată să fie utilizat acest tunel sau alte uh, căi rutiere de-a lungul întregului an. Sigur că problemele se îmbină, dar începând cu 9 februarie, când am preluat uh, aceste competențe, um, elaborez un asemenea proiect ambițios de dezvoltare a turismului și uh, am vizitat Grecia recent, uh, um, am uh, vorbit acolo despre importanța de promovare a bătăliei uh, la maraton, care este de fapt un element cultural nu doar pentru Grecia, ci și pentru întreaga Europa. Există toate modalitățile de a promova informații de acest gen pe plan european. Spuneam, există anumite state membre care s-au asociat în asemenea acțiuni de promovare, dar putem extinde aceste inițiative. Nu dispunem, din păcate, astăzi de suficient timp pentru a prezenta aceste lucruri în amănunt, dar sunt convins că acest sector va beneficia de sprijinul dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar Tajani, vă mulțumesc foarte mult și sper că în vizita dumneavoastră la maraton, dacă veți încerca să alergați de la maraton la Atena cu o veste a victoriei când ajungeți acolo. Sper că veți avea o soartă mai bună decât cel care se spune a, uh, căzut uh, mort la Atena după așa o cursă. Însă, evident, apreciem cu toți importanța, uh, cu toți importanța maratonului în uh, vechea Grecie, dar uh, altfel spus, sper că vă veți simți bine în acele părți ale lumii și vă mulțumim pentru că ați luat parte astăzi la întâlnirea noastră și că ați răspuns la întrebări ale deputaților europeni și vom avea o abordare constructivă în ceea ce privește colaborarea cu dumneavoastră și pe viitor. Vă mulțumim! We'll have a five minute comfort break, then the coordinators. Luăm o pauză de cinci minute, după care urmează luna